So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea noastră din această dimineață. Avem o serie întreagă de voturi astăzi. Am ajuns la punctul 10 de pe ordinea noastră de zi, competența de delegare legislativă. Este un aviz pe care l-am elaborat eu pentru Comisia Jury. Raportul uh, este elaborat de colegul nostru, domnul Sayer, cu privire la delegarea de competențe către Comisia Europeană. Sunt 14 amendamente. Aș dori să vă întreb întâi de toate dacă aveți cartela de vot, pentru că dacă lucrurile nu sunt clare, va trebui să votăm electronic. Dacă nu, atunci vă rog să fă, uh, procurați cartela de vot și să începem cu votul. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Prima verificare. Vă rog, s-a deschis votul. PPE-ul este uh, <laughs> foarte prezent, trei persoane în plus. Rog uh, coordonatorul să se ocupe de acest lucru. Ar fi foarte bine dacă am fi cu toții prezenți în uh, număr atât de mare. Și la socialiști este cineva în plus? PPE mai are încă două persoane în plus. La socialiști și democrați o persoană în plus. La PP am mai rămas o persoană în plus. Nu, la socialiști încă o persoană în plus. Deci se poate întâmpla e, să fie adevărat, mai este cineva în plus la socialiști și democrați. Bun. Acum tot e în regulă, s-a închis votul. 39 pentru, 21 împotrivă, după cum am văzut, așadar se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cu oral, amendament oral din partea domnului Satu Hasi. Cine este pentru această formă modificată a amendamentului 5? Vă mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 cu amendament oral din partea mea. Cine este pentru această formă modificată? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și acesta. 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge, cred, dar haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. La PPE sunt două persoane în plus. O persoană în plus. O persoană în plus încă la PPE. Bun, acum e bine. Așadar, 33 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum electronic cu privire la întregul uh, aviz. Să deschizi votul. PP are încă o persoană în plus. Vă rog să vă organizați ca să nu trebuiască de fiecare dată să intervin. Știu că toată lumea vrea să aibă majoritatea. Așadar, 62 la 0, vă mulțumesc foarte mult. S-a închis votul și avizul este adoptat. Așadar. Yeah. Trecem la punctul 11 uh, de pe ordinea de zi, informarea consumatorilor cu privire la alimente, raportul doamnei Renate Zomer. Doamna Zomer are o solicitare cu privire la uh, regulament. Stimate domnule președinte, ne aflăm acum în situația în care avem acest dosar uriaș și avem o, votă de, o, o listă de vot pe care am primit-o foarte târziu aseară și eu, ca și raportor, am văzut uh, 73 de pagini, uh, sute de voturi. Uh, vinerea trecută, la ora 11, a existat... Uh, a fost fixat termenul pentru uh, depunerea amendamentelor pentru solicitările de voturi uh, separate și acest amendament nu a fost, acest termen nu a fost respectat Așadar, există voturi pe părți care au trecut pur și simplu în lista de vot, fără să fie pregătite. Ieri am fost uh, anunțată de către secretariat că există două amendamente consolidate pe lista de vot. Uh, ceea ce înseamnă că această listă de vot nu este acceptabilă. Eu n-am avut posibilitatea uh, să verific uh, validitatea acestei liste. Nu știu dacă este corectă și uh, nu am putut deloc să mai uh, adaptez uh, recomandările cu privire la vot. Știu uh, de la colegi cu care am discutat aseară că fără o listă de vot Uh, nu putem să lucrăm. Uh, toată lumea a fost foarte nemulțumită și, dat fiind că acest dosar este atât de uriaș, nu putem să lucrăm astfel. Uh, termenul așadar nu a fost respectat, lista de vot a fost uh, elaborată până la sfârșit fără să fiu informată, nu am avut vreme să o verific, așadar nu pot să-mi asum responsabilitatea în ceea ce privește lista de vot ca și raportor. Și de aceea vă rog să amânăm acest uh, vot pentru următoarea, următoarea noastră reuniune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Zomer. 900 de amendamente. Este, o, într-adevăr, o situație specială, o situație dificilă pentru toată lumea, pentru că știm cum lucrăm în Parlamentul European. Totuși, ă, eu aș spune că această listă a fost cunoscută deja de 14 zile. Grupurile de lucru s-au întâlnit marțea trecută Uh, la Strasburg și au uh, fost informate cu privire la lista de vot uh, și au fost rugate să ia poziție până vineri. Din punct de vedere administrativ, s-a solicitat ca această poziție să fie luată până vineri la ora 11, să se depună toate amendamentele. Dar dacă vă uitați la regulamentul nostru de procedură, voturile pe părți pot fi depuse până în seara dinaintea votului. Așadar, uh, oricum sunt foarte, foarte puține astfel de voturi și uh, amendamentele de compromis uh, au o situație specială, oricum întotdeauna trebuie să întreb în ședință dacă lumea este de acord cu ele, pentru că se poate spune întotdeauna nu, pentru că s-au schimbat lucrurile între timp. Amendamentele de compromis, așadar, au un statut special și dacă Uh, dorim să le adoptăm, putem să facem acest lucru chiar dacă nu avem un acord formal dinainte. Așadar, e o situație stresantă și pentru mine și pentru toată lumea. A fost foarte greu să ne uităm la acest uh, tabel și aș spune că uh, dacă este o situație controversată în legătură cu un anumit amendament, putem să o discutăm atunci. Dar haideți să facem ca și în plen, să vedem Cine este pentru acest uh, vot? Peter Lize este pentru, Linda McEwen este împotrivă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea dacă este ok din punct de vedere juridic, uh, nu putem acum să o analizăm. Um, cred că președintele poate să ia o decizie. Noi, în orice caz, ne dorim și vă solicit acest lucru în mod expres, Uh, ca data viitoare când mai avem uh, un astfel de raport uh, de asemenea amploare să ne verificăm procedurile de lucru. Pentru că, într-adevăr, a fost foarte ciudat că am primit doar ieri această listă de vot completă. Pentru că, sigur că există o mare diferență între situația în care ai o listă de vot provizorie în care se mai pot face modificări. Pentru că dacă există un amendament care se modifică, acesta poate să schimbe toate celelalte uh, lucruri. Poate că vreau să pun în loc de plus minus și atunci uh, amendamentul meu uh, pentru că un anumit amendament devine caduc și de aceea formal uh, E adevărat faptul că am primit o listă de vot acum două săptămâni, dar lista definitivă am primit-o doar ieri la ora 5 după amiaza, ceea ce pentru toate grupurile politice a fost un, o situație problematică, pentru că lucrurile s-au schimbat. De aceea, vă rog, în ceea ce privește chestiunea juridică, să fie uh, notată în procesul verbal și să fie analizată și uh, maniera de lucru pentru data viitoare ar trebui să fie discutată de către coordonatori pentru ca uh, întotdeauna uh, deputații să aibă o listă de vot definitivă cu suficient timp înaintea votului pentru a se putea pregăti. Uh, pentru că această situație este atât de dificilă și nu se pot face reproșuri. Fiecare a fost într-o situație dificilă pentru că e un raport atât de mare, primul raport atât de mare la noi, nimeni nu a greșit cu nimic, este pur și simplu o situație în care pot să apară greșeli atunci când votăm. Și de aceea uh, îi rog pe toți să aibă bunăvoință, să um, amânăm acest vot, nu se întâmplă nimic rău. Avem deja de 18 luni propunerea comisiei și nu se va întâmpla absolut nimic dacă votăm cu o lună mai târziu și atunci măcar putem să spunem cu una pe inimă că am știut exact ce am votat. Astăzi nu știm exact ce votăm și de aceea solicit să uh, sprijinim uh, uh rugămintea raportoare. Aceasta a fost așadar um, pledoaria pentru Linda. Domnule președinte, cred că ar trebui să votăm astăzi. Am discutat această chestiune de mult timp în Parlament și toată lumea cunoaște foarte bine despre ce este vorba. Am primit într-adevăr aseară lista de vot, dar știam cu toții foarte bine, cunoșteam proiectul listei de vot, am înaintat amendamente, știam uh, despre ce e vorba. Nu reușim să facem nimic dacă amânăm lucrurile. Uh, raportorul uh, din umbră, doamna Wilmot, i-a cerut raportorului săptămâna trecută să amâne votul, atunci a primit un refuz, fiindcă nu se dorea amânarea votului. Uh, nu avea nevoie de mai mult timp pentru redactarea uh, amendamentelor de compromis. Până la urmă nu avem amendamente de compromis. Ieri am uh, discutat acest lucru la comisie și nu s-a, nu s-a vorbit deloc despre amânare. Grupul meu a petrecut ore întregi aseară studiind lista de vot pentru a ne stabili poziția astăzi. Cred că ar trebui să votăm astăzi. Știm foarte bine cum stau, cum stau lucrurile, știm care sunt problemele și este timpul să votăm acum. Ja, der Ausschuss ist autonom und frei zu entscheiden. Da, noi suntem liberi să alegem și votăm acum electronic. Cine este pentru amânare trebuie să voteze cu da, cine este împotriva amânării trebuie să voteze cu nu. S-a deschis votul. Văd că presiunile sunt foarte mari. PPO-ul are patru persoane în plus, o persoană în plus la socialiști și democrați. Doamna Zomer și-a mobilizat foarte bine colegii, dar uh, acest lucru nu este benefic și socialiștii s-au mobilizat prea bine încă, au o persoană în plus. Așa, o persoană trebuie să scoate cartela de vot. Acum, e în regulă? S-a închis votul. 29 pentru, 30 împotriva amânării. O abținere. Așadar, solicitarea este respinsă, doamne Zomer. Domnule președinte, solicitarea este respinsă, este un procedeu democratic, dar eu mă îndoiesc că noi vom putea, într-adevăr, să uh, luăm o poziție corectă din punct de vedere juridic votând astăzi. Și vă rog să notați în procesul verbal rezervele mele. Mă aștept ca serviciile noastre să uh, analizeze caracterul uh, corect din punct de vedere juridic al votului nostru și rog ca și conferința președinților să se ocupe de acest caz. Mulțumesc! Dar nu trebuie analizat nimic. După cum s-a spus, există voturi uh, pe părți care au fost uh, depuse mai târziu, dar acest lucru este permis în regulamentul de procedură. Există și amendamente consolidate, amendamente de compromis, uh, care uh, vor fi votate sau nu în funcție de uh, majoritatea din comisie. Așadar, nu înțeleg ce ar fi de analizat. Am avut un pachet foarte mare, 900 de amendamente, de 18 luni aceste lucruri sunt cunoscute. Așa stau lucrurile. Înainte să trecem la vot, mai există o chestiune pe care trebuie să o clarificăm, și anume admisibilitatea mai multor amendamente. Este vorba de 162 cu privire la profilurile regimului alimentare, 225 cu privire la uh, agenția, uh, Consiliul de Administrare a Agenției uh, Alimentelor, 126 doamnei Schröter cu privire la modificarea ordinii de piață pentru produse piscicole și de acvacultură și Amendamentele cu privire la OMG-uri, etichetarea OMG-urilor, 224, 336, 511, 361 și 511. Până la 526 am verificat și uh, toate aceste amendamente au o legătură uh, între ele. Eu, ca și președinte, sunt cel care decid dacă acestea sunt admisibile. Uh, 526 nu este admisibil pentru că um, um, inventariile, um, efectivele de pești nu intră în uh, competența noastră ca și Comisie pentru um, Mediu și Alimente. Așadar, haideți să trecem la acest vot maraton. Trebuie să îl parcurgem, dar am făcut deja și treburi mai importante până acum și sper că vom reuși și astăzi. Așadar, începem. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, cred că e puțin neclar, trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. o persoană în plus la PP, aș ruga coordonatorii să clarifice cine votează și cine nu, pentru că m-am săturat să tot intervin. 33 pentru 26 împotriva, așadar se adoptă o abținere. Amendamentul 35, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. S-a deschis votul. EVP Ana zu immer noch. La PPE există în continuare o persoană în plus. Încă există o persoană în plus. Peter Lise, Richard Zeber, puteți să numărați. În continuare, este o persoană în plus. Un domn sau o doamnă. Așadar, vă rog cineva de la PPE să se asigure că nu sunt persoane în plus. Acum e în regulă. 29 pentru, 32 de voturi împotriva, se respinge. Amendamentul 36. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 249. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 15. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 248 și Agri 17 sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 pentru, 29 împotrivă, așadar se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 și 251 pentru, se adoptă. Următoarele sunt caduce, 44, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 18. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Einer bei der EVP noch zu viel. Încă este o persoană în plus la PP. Acum e bine. 24 pentru, 35 împotrivă, se respinge. Domnul Uțchi, poftiți. Mulțumesc, am nevoie de ajutor tehnic pentru că nu-mi funcționează consola. Poate cineva să vină să mă ajute, vă rog. Mulțumesc. Vine imediat tehnicianul pentru ca să funcționeze consola de vot a domnului Uțchi. Wo geht's denn weiter? 256. 256 acum. Cade. 257. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 45. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine-i pentru? Împotrivă. țineri, Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu zic că se adoptă, dar să verificăm. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 32 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă. 49. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 și Agri 20 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm. Se deschide votul 53. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 32 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. 54. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 258. Cine-i pentru? A, da. IMCO, da, compatibil. Deci IMCO 18, mă scuzați. Cine-i pentru? Împotrivă, Abține se adoptă. 258 acum. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. cine pentru? cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 260. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. IMCO 19. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 262. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 263, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60, cine pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 265. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 21. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Șaizeci și unu mai departe. Voturi pentru 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 23. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 267. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 62. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Se deschide votul la 62. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 32 pentru, 27 împotrivă. Nicio obținere se adoptă. Acri 24, identic. 63 de limbă, apoi 268. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Deci cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 200, 20, 25, mă scuzați. Acum 64. Împotrivă. Abțineri se respinge. 65. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe cu INCO 22 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, verificăm. Verificăm IMCO 22. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Bun, am văzut corect. 32 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 68. Cade. Trecem la 69. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 71. 71. Cine-i pentru 71? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 275 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar să votăm electronic. S-a deschis votul. Beendet. S-a închis. Da, greu de văzut cu ochiul liber, într-adevăr. 30 la 30 se respinge. 72. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Avem, am votat amendamentul oral, care astfel a fost respins, și acum votăm 275 în textul original. Cine-i pentru? 275. Împotrivă? Exact. Bun, se respinge. Putem să verificăm dacă vreți. Bun, verificăm. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Iată te uită. S-a schimbat ceva. S-a... Și-a schimbat cineva părerea. 29 pentru 31 împotriva se respinge. Oricum și la 30-30 tot respins era. Acum 72. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 277, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 278 cade. Acum agri 26, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri 27, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 73. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 279. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Because we adopted uh, 59. Pentru că am uh, adoptat 59, deci următorul cade. Acesta este motivul. Scrie, de fapt, în, la explicație. ...74 a fost retras, 75. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 280 și IMCO 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În 281. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Bine. 281 verificăm. S-a deschis votul. Beendet. S-a închis? Da, e clar. 39 la 20 se adoptă. IMCO 25 cade, acum 76. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 285. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Bun, verificăm dacă doriți. Se deschide votul. La 285. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Foarte clar. Respins. Bun. 77. Tot nu vă funcționează consola sau ce? Nu, doar vreau să explic ceva, așa numai că am înțeles că am, accept, am adoptat amendamentul 76 și la mine scrie că 282 cade dacă 76 se adoptă. Și... Dar nu am votat 282, am votat 285. A, ah, bun. Atunci a fost o greșeală de interpretare. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Următoarele cat. Trecem la 28. Cine-i pentru? Corect? știu.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 Eu zic că e respins. Verificăm, bineînțeles. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da. Foarte strâns, dar respins. Agri 28. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 289. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. E foarte strâns. Să verificăm. Verificăm 289. Beendet. S-a închis votul. Se respinge. Cu 29 la 32. 290. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 și încă 28. Cine este pentru, împotrivă? Abține, se adoptă. Imco 29. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 81. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 82. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Agri 29 și 292, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 30, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul consolidat numărul 1. Cine-i pentru amendamentul consolidat numărul 1? Mulțumesc împotriva. Abține. Se adoptă cu majoritate. 85. Cine-i pentru? Împotriva. Abține se adoptă. IMCO 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 32. Cine-i pentru? Nu, mă scuzați, spune președintele. S-a deschis votul, nu cine-i pentru. S-a închis votul. 32 pentru, 30 împotrivă. A, se adoptă. IMCO 32. Cine-i pentru? Imco 32. Deci cine-i pentru? A, am votat, spune președintele. Mă scuzați. 295 și 297 și Agri 30. Cine e pentru acest complex de amendamente? Mulțumesc, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentele consolidate 2 cu vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Beschi. Împotriva primei părți. Trebuie să verificăm. Eu cred că prima parte e cu plus, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. EVP Ana Zufil. La PP o persoană în plus. Acum e ok. S-a închis votul. Se adoptă. 32 la 29 cu o abținere. Partea a doua. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă. Mi se pare că e aceeași majoritate, dar haideți să verificăm încă o dată electronic. S-a deschis votul la partea a doua. Abstimmung beendet. Ja. S-a închis votul. Da, se adoptă. 33 pentru, 29 împotriva. Continuăm acum la pagina 12 însă. Wo geht's weiter? Ganz unten 360. Jos, în josul paginii 316, pe acela îl votăm acum. Cine-i pentru 316? Cine-i împotrivă? Abțineri. Se respinge. Suntem la pagina 13 acum, deci. 89. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Agri 33 și IMCO 34. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 318 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 imco 35 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Agri 34, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu, a fost evident. Nu verificăm. Chiar vreți să verificăm asta? Bun. Verificăm. S-a deschis votul. Bestimmt wir denn? Abstimmung beendet. Ja, das war mir wie deutlich mai mult decât evident, 51 împotrivă, 10 pentru. Agri 35 cade, IMCO 36 acum. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. Agri 36, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 92, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93 și IMCO 37. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 320. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Wir kommen zum Konsolidierten. Trecem acum la amendamentul de uh, consolidat 4. Cine-i pentru acest amendament? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Astfel cade amendamentul consolidat 3 și continuăm pe pagina 15 acum. cu amendamentul consolidat 5. Cine-i pentru acest amendament consolidat 5? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, Pagina 16, 331 și... Nu, 333, IMCO 41. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, mă scuzați. Iar acum 97, Agri 41 și 42 IMCO, cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 98, Agri 42 și 335. cine pentru? Împotrivă. abține, se adoptă. Yes, geht's weiter.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 Da, verificăm, s-a deschis votul. Jetzt ist bei D einer zu viel. Un socialist în plus. Tot încă un socialist în plus. S și D trebuie scoasă o cartelă. Se pare că rezistă respectivul. E o persoană în plus la socialiști. Domnule președinte. It says that it 334 false if 334 este caduct dacă 94 se adopte, 98 se adopte și din câte am înțeles eu s-a adoptat. Ja, das ist richtig. Așa este. Deci nu trebuie să votăm, de fapt, acest punct. Pentru că s-a adoptat Agri 42, de exemplu, deci uh, astfel 334 cade. Același lucru se aplică la următorul punct. Deci, continuăm la IMCO 44. la pagina 18, IMCO 44. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Agri 43. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. socialiștii trebuie să se organizeze pentru că e o persoană care votează în plus mereu. Acum? E ok? Emanuel. Ba nu, tot mai e o persoană în plus la socialiști. Ecranul ne arată o persoană în plus. Eh, acum a dispărut. Bun. S-a închis votul. Corect. 31 la 30 cu o abținere se adoptă. 341. Acum cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90, 99 cu agri 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 342. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trana 343. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acri 46. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 344 cu agri 47. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 346. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 345. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 348. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 347. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare la 347. S-a deschis votul. S-a închis. Treizeci și cinci la douăzeci și cinci se adoptă. 101. Nu, 100, spune președintele. 100. Amendamentul 100. Cine-i pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. 101. Cine-i pentru? Împotriva. Abține, se respinge. Verificăm 101. S-a deschis votul. S&D, Ana Zufil. O persoană în plus la socialiști. Acum e ok. 35 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. ...349. 349. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. IMCO 45. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Mi se spune că la 350 nu votăm decât a doua parte, pentru că prima parte este identică cu com propunerea comisiei, deci nu trebuie să facem niciun modificare. Deci votăm partea a doua. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. E o greșeală? Dacă vă uitați în lista de votare, Sub partea a doua, la explicații scrie false dacă amendamentul 102 se adoptă sau dacă prima parte a votului pe părți nu este adoptată. Da, ați recunoscut bine că este o greșeală aici, într-adevăr, trebuie modificată. Deci se adoptă partea a doua în orice caz. Acum trecem la 103. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 104. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 49. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 351. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105. 105. Cine-i pentru? Împotrivă. abține se adoptă. 353. Cine-i pentru? Împotrivă. Abținere se respinge. A fost evident dar putem vota, bineînțeles, să verificăm. 353, bine. S-a deschis votul? Bandit. S-a închis? Evident împotrivă, 36 împotrivă. Se respinge. Wir sind jetzt bei Agri 5. Suntem așadar la Agri 50 și 352, identice. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Următorul este caduc și următorul. Wir gehen weiter bei 3. Trecem mai departe la 357. Cine este pentru Carl Schlitter care tocmai intră? 357 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 107 și 356 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 359 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 360 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 360. S-a închis votul. 35 pentru, 26 împotrivă. Așadar se adoptă. 109 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 110. Pentru? Da, doamnă Zomer? Doresc să retrag amendamentul 110. Bine, s-a retras. Mulțumesc. Agri 51 atunci. Așadar, dacă cineva dorește să preia amendamentul, atunci îl votăm. Așadar, cine este pentru 110? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă în mod clar. Nu, a fost evident. A fost o majoritate largă. Dar dacă se solicită verificarea, haideți să verificăm. Noi suntem politicoși și răspundem solicitărilor. S-a închis votul. 37 la 22, așadar nu se poate mai clar. Agri 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 361. Cal Schlitter. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 362 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, pentru că nu este foarte clar și trebuie să ridicați bine mâinile. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost destul de strâns. 31 pentru, 29 împotrivă, o abținere. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 365 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 112. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 368. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 52, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 364. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 366. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 367. Cine pentru? Împotrivă. Așadar, repetăm, 367. Cine este pentru? 367. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cred că s-a respins, dar haideți să, s-a respins, dar haideți să verificăm. 367. Verificăm electronic. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Totuși e clar. 20 pentru, 39 împotrivă, o abținere se respinge. 113. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 114. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 369. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamente identice. 370, IMCO 49, amândouă caduce. Trecem la pagina următoare. 373, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 115 a fost retras. Trecem la 371 și 372. Nu, amândouă sunt caduce. Trecem la Agri 53 și 374. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 116. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 54. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 117. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 118 și IMCO 51. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 119. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 120 și 376 sunt uh, aproape identice. Haideți să verificăm. 120 votăm întâi. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și atunci celălalt cade. 300 75 și e de asemenea caduc și IMCO 52, 121 cine pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cinzeci și șase. Cine este pentru Agri 56? Împotrivă? Abțineri se respinge. 122. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm. 122. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 36 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul consolidat, cons al amendamentele consolidate 6 plus 7. Vot, se votează împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Putem, sigur, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 la 26, așadar se adoptă. Trecem la pagina 28. Ați ajuns 392 și 394. Cine este pentru aceste amendamente? Cine este împotrivă? Abțineri se resping. 396. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mergem mai departe cu pagina următoare, pagina 29, cu amendamentul 400. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem mai departe la pagina 32 cu 127. partea a cincea. Acesta a fost retras. Așadar, votăm pe pagina 32, 407, partea a șasea, din partea doamnei Zomer. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 403, partea a cincea. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. 407, șap, partea a șaptea și 405, partea a cincea. Sunt identice. Cine este pentru aceste amendamente? Mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 411, pagina 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 414. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 414 s-a solicitat o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Așadar, foarte clar, 38 la 25 se adoptă. Amendamentul consolidat, numărul 8. Glenis Wilmond. Avem un amendament oral. Te rog. Thanks very much, Chair. Yes, I just... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Voiam uh, să adaug soft la soft drinks, acolo unde avem uh, lista de categorii. Se spune acum uh, băuturi înainte de, în afară de sucuri de fructe, voiam să se adauge soft drinks, băuturi coritoare. Așadar, votăm cu acest amendament oral pentru amendamentul consolidat 8. Cine pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Există o persoană în plus la PP. Păsările ciripesc, un PP, un membru în plus la PP. Acum e bine. Se respinge. Trecem mai departe. Uh, pentru caracterul formal al ședinței noastre. Am votat acum amendamentul oral, ar trebui să votăm încă o dată amendamentul consolidat. Cred că este aceeași majoritate. Cine este pentru amendamentul consolidat 8? Haideți să votăm direct electronic. S-a închis votul. Treizeci pentru, 32 de voturi împotriva. Așadar, se respinge și trece mai departe 132. 132. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 133. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 417. E caduc? 415 pe pagina 34. Cine este pentru 415? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 420 a fost retras. ...437 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri 67 și 134 și 432. Cine este pentru? Împotrivă. Stați puțin. Votăm acestea trei. Agri 67, 134, 432. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri? Se resping. Dar ar fi trebuit să votăm uh, asupra fiecăruia, pentru că sunt aproape identice, nu identice. Și de aceea nimeni n-a ridicat mâna, pentru că există trei indicații de vot pentru fiecare amendament. Și vă rog să le votăm separat. Bine, le votăm individual. Agri 67, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 134, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Se respinge. 432, cine pentru? Împotrivă? Se respinge, dar haideți să verificăm. 432. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Așadar, 439 acum. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 439. Verificăm. S-a deschis votul. o persoană în plus la PP. S-a închis votul. Da, 30 la 30, două abțineri. Se respinge. Am ajuns la 430. treizeci. Votăm totuși și 431. 431. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 430. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 428. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. IMCO 63. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 436. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 433. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 435 și 427, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 434. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 429. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 438. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. 438 votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 44, deci se respinge. 100 35. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 440. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 440. 1, 442 și IMCO 64. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ajungem atunci la amendamentul consolidat 9. Cine este pentru amendamentul consolidat numărul 9? Cine este împotrivă? Se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 36 împotrivă, o abținere, așadar se respinge. Trecem atunci individual Uh, la următoarele amendamente cu vot pe părți. 137, 443, 446. Votăm prima parte. Cine este pentru prima parte? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Mergem la pagina 39, amendamentul 453. 453. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 138. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 152, prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 454. Prima parte și IMCO 68, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. Da, a fost un rezultat strâns. 31 pentru, 29 împotriva, 2 abțineri. 452. Cine este pentru 452? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Partea 3 -a. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. La Alde este o persoană în plus acum. E bine. Așadar, Vot strâns 31 la 31, așadar se respinge. Votăm acum 454, partea a doua, și IMCO 68, partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 34 împotriva, așadar se respinge. opt partea a patra, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic. 138, partea a patra. S-a deschis votul. S-a închis votul. Strâns, dar se respinge. Am un ochi uh, agil. 452, partea a treia. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 138, partea 5 -a. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm 138, partea 5 -a. Să închizi votul. Se respinge. Agri 69. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 451. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 455 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 452, partea 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 454, partea 3, cine pentru? 454, partea a treia. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. IMCO 68, partea a Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul consolidat 10. secretariatul îmi spune că, pentru că am respins amendamentul consolidat 9, amendamentul consolidat 10 devine caduc și trebuie să votăm amendamentele în mod individual. Așadar, votăm 459. Acum Holger Kramer. Cine pentru? 459. Kramer. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 70. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 464. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 464. Abstimmung beendet. S-a votul. 30 pentru, 31 împotrivă, foarte strâns. 461, cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. IMCO 69. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 458. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 463. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, s-a deschis votul. Äh, äh, Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, a meritat. 30 pentru, 32 împotrivă. Se respinge. 460. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. 462. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificare. 462. PPE eine zu viel. un plus la PPE. Acum mai bine. 34 la 27. Am câștigat eu de data asta. Așa era. Se adoptă. 140. 140. Doamna Zoma, da. Scrie că acest amendament pe care tocmai l-am votat, 462, cade dacă toate amendamentele care sunt aici uh, listate au fost adoptate, întrebarea este, s-a verificat acest lucru? Da, da, s-a verificat. La stânga, la dreapta mea e verificat. Am votat și aveam majoritate. Deci suntem la 140. Cine-i pentru 140? Împotrivă? abțineri, se respinge. Dar uh, apar primele semne de oboseală, cred. Eu zic că s-a respins. Haideți să verificăm 140 pentru siguranța noastră să deschiți votul. 140. 1 plus la PP. Acum mai bine. 44 la 16 se adoptă. șapte este următorul amendament, e ultimul la pagina 42. Cine-i pentru 467? Împotrivă? Abțineri se respinge. 141 acum, la pagina 43. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruste șaptezeci 575. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 457. cine e pentru? A, nu, cade. Următorul la fel. 475 Glenis Wilmer. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm la 475. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 29 pentru 32 împotriva se respinge. Identice 142, 456 și IMCO 70. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 457 împreună cu 473 cad. Deci trecem la 471, 474, 472, agri 72. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 73, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 457 și 476, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 71. cine pentru? Nu, cade. 143. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 477. Cine-i pentru? Deci cine e pentru 477? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se respinge. 457 și IMCO 72. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 144 și 457. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. pp 1 în plus. Continuare o persoană în plus. Acum e ok. Se respinge 29 pentru 32 împotrivă. Mai departe. 456. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se verifică Agri 74. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 27 pentru, 33 împotrivă. 145 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 450, 478, mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 478 verificăm. O persoană în plus la PP. În continuare, o persoană în plus. S-a închis votul. Da, evident. 35 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. 456 pentru. Cine e împotrivă? Se adoptă. Abțineri se adoptă. 146. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține, să adoptă. Amendamentul consolidat 11. Cine-i pentru acesta? Cine i împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul consolidat 11. O persoană în plus la PP. În continuare o persoană în plus. Acum e bine. Se respinge. 30 la 31. O sută patruzeci și șapte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Agri 40, nu, Agri 76, identic cu 483. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 481. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 485. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 486. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. La pagina 47, acum, IMCO 73. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Agri 78, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Imco 74, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 150, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Verificare. Verificăm 150 prima parte, s-a deschis votul. O persoană plus la PP s-a rezolvat. Se adoptă. 32 pentru, 28 împotriva. Continuăm acum cu 491 și Agri 79 și 492 într-una. A, nu, acesta a fost retras. Deci primele două, 491, Agri 79, cine pentru? Suntem la pagina 47 jos. cine pentru? 491, Agri 79. Împotrivă. Abțineri se respinge. Pagina 48, 150 și Agri 80 cine pentru? Împotriva? Abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 pentru, 28 împotrivă se adoptă. Agri 81, IMCO 76, 493 și 494. Cine-i pentru? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 150. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. ...496 jos pe pagina 48, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 497 la pagina următoare, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 498. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 500. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 499 pentru. Împotrivă. Începe să devină neclar. Haideți să verificăm. 199 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 25 pentru 33 împotriva. Acum 151 identic cu 501. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A, ce amuzant. Mi se spune că avem acum un vot pe părți, Agri 83 și IMCO 77 în 10 părți. Prima parte. Cine-i pentru? Cine-i prim, pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a treia. cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la partea a treia. Se adoptă. Cu 31 la 28. Partea patra. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea cincea. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea 6 a cinei pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea 7 a cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Partea 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm partea 8. -a. S-a închis votul. Da, ai văzut bine. 29 la 32 se respinge. Partea noua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri tot respins. 502. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 152. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar putem verifica. Deschidem votul la 152. Se închide votul. Se respinge. 503 pentru împotrivă abțineri verificăm din nou, e prea strâns 503 se deschide votul Se închide votul. E destul de clar. 38 pentru, 22 împotrivă. 504 acum. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Wo hin? 507. 507 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 508. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 509. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 154 doar acum. Cine-i pentru 154? Cine-i împotrivă? Abțineri se adoptă. 511. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 155. Eh, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm la 155. Se închide votul, da, o majoritate foarte clară împotrivă. Se respinge. 514 acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 515 cade Continuăm pe pagina 52 cu 512. Cine-i pentru 512, partea a doua? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem acum Trecem deci la 516 și 513, partea a doua. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă. Abține se resping. 517 pentru. Împotrivă. Abține se resping. Se respinge. 514. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. 514, partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. 33 la 27. 518. Cade. 514. Cade. Nu. Votăm Glenis Wilmot, partea a treia de la 514. Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. 519 acum. Cinci cade și 513 cade 156 acum la pagina 53. Cine-i pentru 156? Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. 520 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 521. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. O 159. Acum cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Agri 84. IMCO 78. Și 160 pe patru părți. Votăm, deci, prima parte acum. cine e pentru prima parte? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a patra, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum ajungem la 523. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 524, cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Vreți să verificăm? Verificăm 524, s-a deschis votul. Da, gut. Cred că am greșit eu, într-adevăr. S-a închis votul? Da. Greșeală din partea mea, într-adevăr. Deci se adoptă. O 161. Renate Zoma, cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. 161. S-a deschis votul. Un plus la PP. Tot un plus la PP. Acum e ok. Se adoptă cu 32 pentru, 29 împotrivă. 162 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Bine, verificăm, verificăm. 162. EVP, immer einer zu viel. Unul plus la PP. Trebuie scos unul din circulație. Se adoptă. Unde 63. 163. Cine-i pentru? cine e pentru 163? Împotrivă. Abțineri respins. Agri 85. Deci Agri 85, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 525 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 526 era inacceptabil, IMCO 79. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 528, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...529, partea a doua, Lise Schnellhardt. Cine e împotriva? abțineri. Verificăm, deci, partea a doua. 529. Beendet. S-a închis votul. Respins. 530. cine pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă, zic eu, dar haideți să verificăm, pentru că nu mai ridică toată lumea mâinile, deci e greu. 530 se verifică. Se închide votul. Se adoptă. Dann gehen wir auf Seite Trecem atunci la pagina 56, 531, prima parte. Cine este pentru? Chris Davis. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 165. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 531, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166, prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. 166, prima parte. O persoană în plus la PP. Bun. Așadar, e bine că am verificat, să respinge 30 la 30. Agri 87, cine pentru? Bun, am sărit peste unul, așadar mă întorc. 166, partea a treia. 166, partea a treia, Renate Zomer. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 87. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 88. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 89. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 90. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 91. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Sunt prea rapid? Întreabă președintele. Așadar, 166, partea 4 patra. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Agri 92, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 166, partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 166, partea a cincea, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 167 a fost retras. Agri 93. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot lingvistic. Trecem la 168 pe pagina următoare. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Liberalii nu au spus ce vor. Suntem pe pagina 57, amendamentul Renatei Zomer. Întreb încă o dată, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic. S-a deschis votul. la amendamentul 168. S-a închis votul. 31 la 30. Strâns. Agri 94. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 95. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 533. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Agri 96 și 169, cine pentru? Potrivă. abțineri, se adoptă. 170, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 97 și 535, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 534, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173 și Agri 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174 și Agri 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 și Agri 100 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 175 și Agri 100. S-a închis votul. Da, se respinge. Pagina următoare, pagina 58. O 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri, Agri 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 30 pentru, 22 împotrivă, 9 abțineri se adoptă. 536 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 537 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 538 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 540 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 541 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 542. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Văd că totuși merge cu ridicatul mâinilor. E minunat. 543 și IMCO 83. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 179. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 544. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 545. Cu amendament oral. Cine pentru? 545. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 545 prin vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Atunci votăm 400, 545 fără amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate se respinge. IMCO 85 prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. IMCO 85, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 103. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185. Și Agri 105 și IMCO 87. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 551. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 188, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 546, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 547, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 549. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 550. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. S-a adoptat, dar haideți să verificăm. 550. 550, vot electronic. S-a închis votul. A fost clar. 36 la 25. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge cu 86, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic cu 86. Beendet. S-a închis votul majoritatea e clar în favoare, așadar se adoptă. 187 și încă 88. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 104. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 106. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 107. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 553. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 552 și agri 108 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190 a fost retras. Trecem la 554. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 555. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 556 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 109 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă, dar putem să verificăm. Agri 109. S-a închis votul? Da, s-a respins. 191. E o, un amendament lingvistic, trebuie să votăm totuși. 191. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamna Weisgerber are un amendament oral la 110 și la 557. Agri 110. Doamna Weisgerber, mulțumesc. Agri 110 și 557 sunt identice. Este vorba despre o mai bună etichetare a uh, alimentelor. Aș dori să introduc o nouă propoziție. Este aici o listă de exemple și trebuie să fie foarte clar că aici să, trebuie să se spună. Lista următoare conține exemple. Raportoarea și raportorii din umbră au fost de acord cu mine și m-aș bucura dacă am avea un, am da un semnal foarte clar Consiliului că suntem pentru uh, o mai bună etichetare a acestor tipuri de alimente. Nu există obiecții împotriva amendamentului oral, atunci votăm Agri 110 cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Avem un alt amendament oral. Este la 557? Nu, nu. Am... L-am rezolvat deja. Atunci votăm 557 și IMCO 89 care sunt identice. A, nu, de fapt ele sunt caduce, scrie aici. Așadar, trecem la IMCO 90. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 111 și IMCO 91, prima parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 91, partea a doua, Agri 112. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 92. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 558. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 559 e caduc. 193 cu amendament oral. Și acesta e caduc. Atunci, suntem la 560. Hans-Peter Mayer, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 561 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 562 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 562. Verificăm electronic. S-a închis votul. Rie respins. 563. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Eu spun că s-a respins, dar haideți să verificăm. 563. S-a închis votul? Nu. Se adoptă. Bun. 564. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 565. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 194 și 565, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 567, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 195 și Agri 114 și IMCO 93. 195 a fost retras, de fapt. Așadar, Agri 114 și IMCO 93. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. opt cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 197. Cine pentru? 197. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 196 a fost adoptat. Nu mă întrebați de ce. O consecință logică a voturilor uh, prealabile, îmi spune secretariatul și eu am încredere în ei. Așadar, 198. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 115, IMCO 94. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 569. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. trei Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 117. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 570 prima parte și 199 prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 570 partea a doua, 199 a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 570 partea a treia și 199 partea a treia. Pentru că cel dinainte a fost retras. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 118. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 572. Partea 1. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Agri 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 572, partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 120 și 372, partea a treia, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Agri 121 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 572, partea 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 570, partea 4, 199, partea 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respingă. 571. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 200 și IMCO 95. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 201 pentru 201. IMCO 96. Nu, nu sunt împreună. 201. Este o greșeală în listă? Așadar, 201. Cine este pentru 201? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic. 201. Minus, minus. Beendet. Închis votul. Se adoptă clar. Identice, IMCO 96 și 122. Cad. Wir prüfen, ob wir 505. Verificăm, deci, dacă trebuie să votăm 575. Nu, nu trebuie să-l votăm. Continuăm cu considerentele. Considerentul 1. Zomăr 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Zomăr 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 și Agri 3. Prima parte.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 Împotriva abțineri se adoptă. 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Part, la pagina 67 7, 12 și agri 6. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 202. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 203. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 8, cine pentru, ab, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206, cine pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bună ziua. Seite 68. Pagina 68, amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, deci 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 18 verificăm. S-a închis. Respins. ...211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 și 210 pentru, împotriva, abțineri respins. Inco 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 213, 216 și 217 cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm, bineînțeles. 213, 16, 17 se verifică acum. S-a deschis votul. Și s-a închis. Douăzeci doi pentru, treizeci nouă împotrivă, o abținere. Bun, se respinge. Agri 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. cincisprezece Acum cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 220 împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru. Dagegen. Enthaltung. Împotrivă, abțineri se respinge. Două mă scuzați, verificăm. Închis votul. Da, se respinge foarte clar. 219 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Două sute douăzeci și unu pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 21 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225, cine pentru, împotrivă, se, se adoptă. 22, cine pentru, se adoptă. 226, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 13 și 228. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 23. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Cine-i pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 230, IMCO 10, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 36. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 235. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 234. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 27 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 27, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Am ajuns acum la 237. Pentru? Împotrivă? Se ad, ă, abține și se adoptă. 237 verificăm. beendet. s închis. Respins. 238 pentru împotrivă abțineri verificăm verificăm 238 S-a închis votul. Pentru. Sunt 29 și împotriva 28, 3 abțineri, deci este adoptat. 28. cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 239. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Pagina următoare acum. Agri 15. cine pentru Agri 15? Mulțumesc. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm 245. Uh, S-a închis votul. Se respinge. Da, cam uh, în general văd corect, nu întotdeauna. 32, cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 246 pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. Agri 16 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 33, cine pentru, Împotriva. se adoptă. IMCO 14 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. Domnule președinte, înainte de votul final, aș vrea să vă rog să facem o scurtă pauză pentru ca să pot să mă consult cu grupul meu. Eh, Bine, așa o să facem. Facem o scurtă întrerupere până la... Deci la ceasul meu este 12 și 1 minut 10 nach 12? Până la 12 și 10. Nu, 12 și un sfert. 12 și un sfert, pauză.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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, 15 minutes are over. A big, uh, big compliment to all members of Vreau să-i felicit pe toți membrii comisiei noastre pentru că au suportat 2 ore și 40 de minute de voturi. Am trecut prin aproximativ 900 de amendamente. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Grupurile politice s-au consultat și acum trebuie să votăm proiectul de raport. O să votăm, bineînțeles, cu apel nominal. Votul acum asupra proiectului de raport în totalitatea sa s-a deschis votul. Also du sagst, wir sollen dazu stimmen, ja? Gut, Kannst nicht alles kriegen. The vote is closed. S-a votul. Avem așa, 51 pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. Și acum votăm rezoluția legislativă, tot vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 52 de voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări doamnei Zomăr pentru acest raport și pentru întreaga muncă pe care a depus-o pentru a-l realiza. Felicitări! Astfel întrerupem ședința de dimineață și la ora 15 continuăm cu o serie de alte voturi și cu o dezbatere. Mulțumesc! Quando riprendiamo adesso? Alle tre. Alle tre? Hai che il microfono acceso.